Welcome to Liber. Dați-mi să vă urez bun venit la întâlnirea Comisiei Libe pe 1 aprilie. Știu că în multe țări uh, e, această zi e motiv de farse, însă e o zi cât se poate de serioasă, nu e deloc o glumă, sper că veți fi atenți și uh, mă veți urmări. Înainte de toate trebuie să modificăm ordinea de zi, introducem un nou punct 5a, vot 2.1 privind nota coordonatorilor de la întâlnirea de 21 uh, martie, conform articolul, uh, do, articolului 205, vot care va avea loc astăzi la 5 și un sfert. În cazul în care hotărârea coordonatorilor va fi răsturnată, Semnarea acordului Eurojust Danemarca va putea avea loc mâine la ora 3. Punctul 6, votul referitor la acordul uh, provizoriu în urma negocierilor interinstituționale privind Frontex și uh, paza de coastă va avea loc mâine la 2.45. Punctul 14, votul privind proiectul de raport uh, privind uh, prevenirea diseminării conținutului cu caracter um, terorist online va fi mutat pe data de 3 aprilie. Dacă nu există obiecții, se consideră adoptat după cum a fost anunțat. Adoptăm de asemenea procesele verbale ale întâlnirii din iunie 2018 octombrie 2018, ianuarie 2019 și februarie 2019. Dacă nu se aduc obiecții, acestor procese verbale se consideră ca fiind adoptate. În ce privește regimul lingvistic de astăzi, avem interpretare în toate limbile, cu excepția danezei, croatei, maltezei și galezei. Avem nevoie de uh, ulterior uh, de aprobarea co- concluziilor coordonatorilor. Nota coordonatorilor de pe urma întâlnirii de pe 21 martie a fost deja trimisă. După cum uh, spuneam, această notă a fost trimisă pentru a fi sprijinită de comisie, cu excepția punctului 2.1 care va fi votat astăzi. Comisia sprijină aceste recomandări ale coordonatorilor? Se pare că da. Prin urmare, putem trece mai departe. Trebuie să discutăm despre actele delegate și de punere în aplicare. Pe 25 martie, Parlamentul a primit proiectul de decizie a Comisiei referitor finanțarea activităților um, în domeniul securității interne pentru 2019. E vorba de regulamentul 515-2014 al Parlamentului European și Consiliului, care creează, în cadrul Fondului de Securitate Internă, instrumentul de sprijin financiar pentru Uh, pentru frontierele externe, vize și abrogarea deciziei 574-2007 primirea acestui act de punere în aplicare a fost comunicat tuturor membrilor Live prin intermediul uh, newsletterului de pe 29 martie. Dacă vreți să aduceți obiecții, vă rog să informați secretariatul înainte de data de 8 aprilie la prânz. Pe 25 martie 2019, Parlamentul a primit de asemenea decizia de punere în aplicare a Comisiei în ceea ce privește finanțarea activităților Uniunii în cadrul domeniilor azil, migrație și integrare Actul de bază este regulamentul 516 din 2011. Primirea acestui act a fost comunicat tuturor membrilor și s-a transmis un comunicat. Dacă există membri care doresc să aducă obiecții, vă rog încă o dată să informați secretariatul până pe data de 8 aprilie la prânz. Și în cele din urmă, un vot electronic stabilit pentru ora 5 și un sfert astăzi și mâine la 2.45. Sper că toată lumea să aibă cartela de vot la el. Începem acum cu primul punct de pe ordinea de zi. E vorba de rețeaua agențiilor JAI și o prezentare din partea doamnei Langbach, directorul Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei și din partea doamnei Catherine de Bol, director executiv al Europol. Aș dori să urez bun venit uh, celor două invitate. După cum știți, sunt uh, noua agenție care lucrează în domeniul justiției și afacerilor interne, agenție care au creat o rețea care urmărește să îmbunătățească cooperarea bilaterală și multilaterală în domeniile de interes comun raportul anual de activitate pentru anul 2018 privind activitatea acestei rețele a fost publicat în februarie și a fost inclus între documentele noastre pentru ședința de astăzi. Doamna Langbach va prezenta o perspectivă de ansamblu privind uh, realizările de anul trecut, după care am să-i dau cuvântul doamnei De Bol, uh, actuala președintă a rețelei, pentru a prezenta prioritățile pentru 2019. Având în vedere prezența doamnei Langbach, astăzi aici am invitat și comisia și membrii comisiei FAM. Am să dau cuvântul înainte de toate doamnei Langbach. Aș dori ca, mi-aș fi dorit mi-aș fi dorit ca mai mulți membri să fi fost prezenți astăzi aici, însă mulți uh, călătoresc astăzi. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitație. Mă gândeam în această dimineață că pentru mine cel puțin este nu se întâmplă adesea să fim uh, două femei, singurele două femei director uh, ale agențiilor din um, această rețea și nu e o glumă de 1 aprilie, ci este efectiv, um, într-adevăr, un semn că lucrurile sunt în curs de a se schimba. La o întâlnire organizată cu aproximativ un an în urmă, promisesem că lucrurile se vor schimba în activitatea noastră datorită eforturilor noastre de a adăuga o dimensiune, un chip uman printre date, printre competențele IT, controlul la frontiere, toate aspecte foarte tehnice. Și cred că am reușit să ne descurcăm foarte bine. Anexa 3, acolo puteți vedea mai multe despre dimensiunea specifică a integrării femeilor. Acum am să mă concentrez pe următorul diapozitiv pentru a căpăta o perspectivă de ansamblu. Avem aceste agenții uh, și tocmai ca la anexa 1 sunt prezentate toate activitățile. Aș vrea însă să rezum pe scurt care este activitatea totală a agențiilor, după care, dacă doriți, puteți căuta mai multe amănunte. Acum, trecând la următorul diapozitiv. Ce am făcut anul trecut? Ca de obicei, avem un domeniu tematic, un punct de concentrare tematică, după care avem activitatea la nivel orizontal. La nive- un, unul din obiectivele noastre a fost acela de a consolida capacitatea tehnică și operațională. Am făcut tot uh, ce era prevăzut în mandat și am încercat să adăugăm un element specific privind securitatea și migrația care ar fi provocările care ne așteaptă, cât și în ceea ce privește strategia privind migrația și interesul uh, și domeniul securității. Agenția noastră de egalitate de șanse între bărbați și femei încerca să vadă cum putem scoate în evidență integrarea femeilor în uh, acest câmp și să scoatem în evidență faptul că bărbații și femeile sunt vizați în mod diferit, indiferent de domeniul de care vorbim. A fost doar prima încercare, trebuie să continuăm, dar e clar, dacă nu încerci, nu vei uh, constata niciodată unde sunt lacunele. Consolidarea schimbului de informații a fost un alt domeniu. E important uh, să colectezi informația, să vezi ce se întâmplă, să identifici uh, tendințele care se formează, după care, dacă faci schimb de informații cu alte agenții, poți valorifica aceste informații. Și uneori aceste decizii pot avea un randament dublu, triplu. Schimbul de informații așadar a fost un element important. Ne-am discutat până și cu țările terțe. Iau încă o dată ca exemplu activitatea noastră pentru că aici am mai multă experiență. Să luăm de pildă mutilarea genitală a femeilor. Dacă uh, pregătim uh, agenții de pază de frontieră sau um, agenții din centrele pentru refugiați, dacă îi pregătim, atunci uh, putem schimba uh, riscul cu care se confruntă uh, fetele când vine vorba de acest fenomen. Avem multe misiuni coordonate de CEPOL, dar uh, discutăm și cu alte agenții pentru a vedea cum putem uh, integra diferitele domenii aduse în discuție. Acum, în ceea ce privește aspectele legate de gen în agențiile JAI. În primul rând, știu că oamenii sunt uh, sceptici sau mai reticenți când vine vorba de integrarea dimensiunii de gen. Și dacă nu încerci, nu știi ce pierzi. Am încercat și am primit o reacție pozitivă din partea agențiilor. Am încercat să îi convingem să aplice o defalcare pe gen a statisticilor, pentru că în caz contrar nu poți să vezi ce ratezi de fapt. Am început cu un atelier pentru toate cele nouă agenții, pentru agenții uh, operativi, să vedem care sunt uh, datele statistice, datele de gen, datele statistice defalcate pe gen. Am purtat discuții foarte utile și acum majoritatea agențiilor din rețea constată că există o valoare adăugată. Pentru că dacă vrem să venim să vă comunicăm dumneavoastră cum stau lucrurile sau cum fondurile europeană uh, au influența asupra vieții fetelor și băieților, trebuie să știm despre câte fete vorbim, despre câți băieți. Aceste statistici se vor repeta și pe viitor pentru că nu e neapărat um, un efort pe care îl facem uh, în mod permanent, dar sper că de acum înainte agențiile JAI să poată adăuga aceste date și să vedem, să analizăm împreună ce poate fi schimbat. Raportul din anexa 3 e cel care a fost discutat împreună cu agențiile și ele se concentrează pe un domeniu, un domeniu pe care l-am ales și anume potențialul viitor pentru dezvoltare, pentru ocuparea forței de muncă și pentru expresie, pentru implicare. Am analizat felul în care digitalizarea influențează bărbații și femeile, care sunt deosebirile, și care este potențialul. Pentru că în acest fel să știm clar cum putem folosi mai țintit fondurile europene. Dacă priviți raportul, puteți vedea cum diferitele aspecte, traficul, uh, de ființe umane, participarea, implicarea, toate au uh, un rol. Vedem uh, cum diferențele de gen joacă un rol important. Deocamdată, tabăra fetelor e în pierdere. Puteți consulta raportul pentru mai multe informații. Noi facem multe sugestii referitor la felul în care instituțiile naționale și europene ar putea răspunde și reacționa astfel încât, astfel încât atât fetele și băieții să aibă de profitat. După cum știți, s-a discutat foarte mult despre hărțuirea sexuală, așa că am lansat pentru toate agențiile Uniunii Europene, dar am lucrat foarte mult, uh, mai ales cu agențiile JAI, privind detectarea corectă, timpurie a hărțuirii și a prevenirii acesteia. În primul rând am uh, emis o declarație de toleranță zero pe care au semnat-o toți directorii agențiilor europene, cu excepția a doi directori, și cu agențiile JAI am organizat seminare confidențiale. A fost interesant să vedem diferitele reacții și cum se schimbă uh, situația dacă angajamentul e luat practic de sus. Dacă e un angajament pur formal, nu are niciun rost să detașăm consilieri pentru că știm că nu vor avea cu cine lucra. Am organizat de asemenea un atelier pentru cadrele de mijloc și pentru resurse umane. Vom continua cu acest efort. Vom uh, redacta materiale care să poată fi folosite pentru toate agențiile și pentru Parlament, dacă dorește, pentru că ne aflăm în același cadru. Putem modifica diapozitivul? Acum, în ce privește învățămintele pe care le-am tras, am eh, ajuns la una din principale concluzii în cadrul întâlnirii cu directorii din noiembrie. Și probabil că știți deja la Comisia live acest lucru, și anume că alocarea bugetară, cât și cea din uh, viitorul CFM a fost majorată considerabil pentru agențiile JAI, însă, din păcate, toate agențiile au avut de câștigat. Asta înseamnă că pentru agențiile care au primit uh, sarcini noi, au primit și un buget suplimentar, logic, firesc, Așadar, pentru acele agenții care au un buget superior și sarcini suplimentare, există însă agenții care au sarcini suplimentare, dar care au suferit de pe urma tăierilor bugetare. Așa că e o adevărată provocare. Progresul tehnologic, apar noi instrumente tehnologice care trebuie instalate și gestionate. O problemă pentru agenții. Discutam și despre cum am putea coopera cu țările terțe. De multe ori, agențiile lucrează în paralel. Ori am putea să facem schimb de informații și să avem proiecte comune. Pentru că, de multe ori, reușești să câștigi, să profiți unde te aștepte mai puțin. Valoarea adăugată, da, am lucrat cu agențiile, cu rețeaua agențiilor pentru a arăta în ce rezidă specificitatea mandatelor noastre. Pentru că facem lucruri diferite. Trebuie să alertăm însă cetățenilor europeni, nu doar Parlamentul European, ci cetățenilor de la fața locului care este plus valoarea agențiilor. Cam atât, acesta ar fi ultimul diapozitiv. Mulțumesc, da. Ce am făcut în ultimul an? Iată, bineînțeles vom continua, însă eu m-am bucurat nespus că acum am reușit în sfârșit să ne gândim la diferitele categorii de gen. Știm că există deosebiri clare și dacă nu ținem cont de aceste deosebiri, nu vom reuși niciodată să ne atingem obiectivele pe care le dorim. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare generală. Mă gândesc deja la unele întrebări pe care vreau să le adresez, dar în primul rând mulțumesc pentru prezentare și o să dau cuvântul doamnei de bol uh, pentru 10 minute. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc că am dat posibilitatea să vă informez în legătură cu prioritățile pe care le avem pentru uh, agențiile JAI în 2019, uh, așa cum a spus Virginia, diversitatea și incluziunea rămân de o importanță cheie pentru noi, iar în ceea ce mă privește, mă bucur că suntem astăzi împreună aici, nu numai membrii uh, Comisiei Libe, dar și membrii Comisiei FEM. Principala prioritate asupra cărei am convenit în agențiile JAI este că vrem să avem o reflexie uh, comună în ceea ce privește aplicarea legilor și cooperării între uh, agenții, care este rolul acestora uh, în domeniul JAI, în, securitatea, în agenda securității din Uniunea Europeană. Profităm de această ocazie și vrem să vă prezentăm concluziile la sfârșit pentru a pune în context această discuție. În cadrul rețelei am definit teme care sunt de interes comun, interoperabilitatea sistemelor informatice UE, a doua temă, rolul și poziția agențiilor în peisajul securității, inclusiv posibilitatea uh, de a aduce în discuție în comun chestiuni de interes uh, general și a treia uh, temă, interacțiunea și sinergii posibile cu agenții care nu sunt uh, din domeniul JAI. În plus, am planificat o serie de teme ad hoc, guvernanța bună în agențiile JAI, ce putem face mai bine ca înainte, cum putem noi, ca agenții JAI, să abordăm inovarea. Pentru Europol, de pildă, inovarea este un obiectiv uh, cheie strategic pentru viitor și împreună cu celelalte agenții vrem să vedem ce putem să uh, dezvoltăm împreună. A treia temă, oportunități uh, și, abordă, și provocări în folosirea granturilor. Ultima temă, diversitatea și incluziunea. O să uh, vă o să discutăm acest lucru, am discutat acest lucru pe 23 uh, noiembrie și vom uh, construi în continuare pe această fundație. Așa cum am spus, o să organizăm uh, întâlniri, trei întâlniri la nivel de lucru, vedeți datele pe acest slide și avem o întâlnire pe 22 noiembrie 2019 cu uh, șefii agențiilor uh, JAI. În plus, o să organizăm întâlniri la nivel de experți organizate de către oficiul nostru și vedem pe aceste șase teme care vor fi discutate uh, pe durata acestor ședințe de experți. Tehnologia informației și cibersecuritatea, comunicarea, relațiile externe ale agențiilor și modul în care putem să lucrăm îndeaproape, diversitatea și incluziunea, trainingul, și aici o mare temă pentru noi este cum putem să dezvoltăm în continuare și cum putem să lucrăm împreună comunitatea JAI, precum și protecția datelor, o temă foarte importantă pentru toate agențiile. Datele acestor întâlniri ale experților se discută încă. Principalul rezultat al activității pe care trebuie să o desfășurăm Uh, este menită să uh, fie inclusă într-o, uh, într-un document de strategie pe care îl vom prezenta la sfârșitul anului 2019. Vom prezenta această lucrare împreună cu raportul anual către COZI. Cu, această, cu acest text vrem să dăm legiuitorilor o prezentare generală a necesităților actuale strategice ale agenției și potențialitatea potențialul unei cooperări interagenții. Acest document de strategie vrea să alimenteze dezbaterea politică uh, pe marginea uh, politicilor JAI din perspectiva agențiilor din domeniul JAI. Următorii ani vor fi importanți pentru noi pentru a defini rolul unora dintre agențiile noastre și o serie de provocări, așa cum uh, Uh, a menționat Virginia uh, CFM-ul, uh, care are un impact asupra funcționării agențiilor. Cred că acest exercițiu pe care va trebui să-l facem cu acest document de strategie uh, va ajuta Parlamentul să înțeleagă mai bine rolul și activitatea diferitelor agenții și vrem să avem uh, un nou format al raportului COZI anual pentru a ne axa mai mult pe activitățile uh, rețelei, să predăm exemple de uh, cooperare interagenții și să oferim recomandări care să fie analizate de către LIBE și COZI. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi în calitate de Comisie Libe pentru că, după părerea noastră, discuțiile pe care le-am purtat cu dumneavoastră și interacțiunea cu dumneavoastră în calitate de comisie sunt extrem de importante pentru Europol. Vrem să vă mulțumim pentru sprijin, mai ales în discutarea bugetului. Parlamentul a invitat uh, foarte mult uh, pentru a promova aceste agenții uh, cu uh, competențele lor respective care să servească cetățenii europeni. Și rezultate concrete au fost uh, deja obținute și suntem uh, în sfârșit în direcția cea bună. Vreau să-i mulțumesc Virginiei pentru președinția de anul trecut și pentru ceea ce a făcut în calitate de președinte și al uh, rețelei de agenții. Uh, sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you very much also to... Mulțumesc foarte mult și doamnei de bol pentru că privind uh, în sală pentru a vedea dacă sunt întreba, întrebări, vreau să vă spun că ceea ce am auzit din ambele prezentări este că, într-adevăr, încercați să promovați și să conștientizați mai mult uh, lumea în legătură cu uh, Uh, problemele uh, de gen, dar și uh, chestiuni legate de interoperabilitate, protecția datelor care sunt de domeniul Europol. Deci trebuie să îmbunătățim cooperarea în cadrul agențiilor noastre. Ca primă întrebare, aș vrea să mă întorc la această abordare de gen și digitalizarea. Pentru că există diferite puncte de vedere. Atunci când vorbim despre digitalizare, Uh, diferența care, din păcate, există încă și o să încep uh, cu un exemplu de modă veche și anume fetele trebuie să se joace cu păpușile și băieții se joacă cu mașinuțe. Ei bine, digitalizarea uh, va uh, duce la dispariția acestor uh, șabloane sau poate că șansele uh, băieților și fetelor uh, cresc. Uh, puteți să ne dați câteva exemple din responsabilitățile noastre? Cum vedeți evoluțiile în acest sens? Mulțumesc foarte mult. Da, asta am făcut. Am analizat uh, exemple de băieței și fetițe și Uh, am observat că tânăra generație este cea mai avansată atunci când vine vorba de folosirea instrumentelor digitale. Nu mai sunt diferențe între fete și băieți atunci când este vorba de media socială, de toate tehnologiile informației atunci când încep să opteze pentru uh, studiile pe care le vor uh, face. Nu mai există aceste stereotipuri. Uh, Uh, fetele uh, aleg uh, bunăstarea socială și băieții sunt încurajați să studieze ingineria, tehnologia. Numai 17% din studenții la uh, discipline tehnologice uh, sunt fete, restul sunt băieți. Până 2025 va apărea o creștere de 8% în creșterea uh, activităților de inginerie și uh, tehnologie la nivelul Uniunii Europene. Uh, competitivitatea nu se va menține dacă nu, vă schimbă, nu vom schimba aceste modele în tipul de educație pe care, pentru care optează fetele și băieții dar uh, sunt uh, tot felul de uh, elemente, hărțuirea, intimidarea, sunt tot felul de cauze care le fac pe fete să îmbrățișeze o carieră pedagogică, apoi sunt părinții, profesorii, dar dacă vorbim despre lumea online cu tehnologiile digitale, chiar dacă spui, da, bun, acum nu mai există bariere națională, poți să te exprimi liber uh, uh, pentru întreaga lume, uh, fetele sunt mai amenințate pentru că sunt urmărite, sunt hărțuite, nu sunt respectate. Deci, atunci când este vorba de violența uh, pe internet, fetele sunt mult mai expuse decât băieții. Mulțumesc foarte mult! Se pare că avem încă multe de făcut, uh, chiar și acum, la 100 uh, de ani după ce am introdus dreptul de a participa la alegeri al femeilor. Tot sunt probleme. Aș vrea să o întreb pe doamna de Bol ceva, pentru ca să fiu cinstită, Mă surprinde câte multe agenții avem în Uniunea Europeană. Avem agenții mai mari pe care le cunoaște toată lumea, avem și agenții mai mici și atunci când încercăm să îmbunătățim cooperarea între diferitele agenții, uh, vedeți uh, provocări uh, anume, mai ales când este vorba de agențiile mici pentru că pentru ele ar fi probabil uh, mult mai dificil față de agențiile mari să participe la acțiuni de cooperare. Vedeți provocări la acest nivel? Da, agențiile JAI, pentru acestea este important să știm ce face, ce anume uh, din agenda securității. Cred că avem o o bună cooperare, discuții foarte deschise în legătură cu activitățile centrale, ce putem face împreună, care sunt resursele de care dispunem și agențiile mari trebuie să susțină agențiile mici pentru activităților centrale. Uh, CEPOL și Europol. CEPOL este uh, centru de training, dar sigur nu pot să se descurce singur. Atunci când am făcut un tur uh, al statelor uh, în primul an al mandatelor, uh, toate aceste agenții au cerut posibilități de formare suplimentare. Deci Frontexul, Europolul trebuie să susțină cepol cu expertiză și cu experți din partea autorităților naționale. Cu Virginia cooperăm foarte bine pentru că în agenția noastră trebuie să avem în vedere acest echilibru de gen, deci uh, folosim uh, mm, expertiza existentă la nivelul uh, agenției, nu trebuie să facem noi înșine uh, studii, trebuie să fim interoperabili și să recunoaștem care sunt specialiștii pe domenii. Mulțumesc foarte mult, a fost de ajutor, chiar dacă mai avem încă multe de făcut, vă mulțumesc pentru toată munca dumneavoastră și aș vrea să-i mulțumesc doamnei Langbach Vă doresc uh, toate cele bune în viitor pentru că vă uh, apropiați de cel de-al doilea și ultimul mandat, uh, doamna De Bol. Sunteți invitată să veniți din nou în Comisia Libe să ne prezentați un raport. Vă mulțumesc că ați fost prezente astăzi aici și succes în activitatea dumneavoastră viitoare. Mulțumesc că ați venit în Comisia Libe. Mulțumesc!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 s-a menționat la ultimul punct, vorbim despre COZI, Comitetul uh, Permanent de Cooperare începește securitatea internă și astăzi vom avea prezentarea raportului SECT, uh, uh, așa se raport pentru Parlamentul European privind uh, acest uh, comitet permanent iulie 2016 decembrie 2018 prezentarea va fi făcută de invitatul nostru domnul uh, Victora Preotesei, președinte al, uh, din partea președinției române a Consiliului a Comitetului COZI. Bun venit, veți prezenta acesta al șaselea raport care prezintă activitățile operaționale în domeniul securității interne, dar de asemenea consolidarea rolului focal a Comitetului Permanent privind cooperare operațională începește securitatea internă. Raportul arată de asemenea progresele făcute în a crea sinergiile necesare, de exemplu, între Europol și Centrul de Evaluare a Amenințărilor INTCENT și între sigur, cu uh, contribuțiile CTG, uh, cu sinergiile între Europol și Atlas, cooperarea între șefii polițiilor și directorii generali ai vămilor, între uh, politica externă și de apărare comună și uh, politica de protejare a frontierelor. Aveți 10 minute, domnule Apreotesei, pentru a face prezentarea. Mulțumesc foarte mult. Cozii face foarte multe lucruri, dar voi încerca să fiu succint și să vă ofer uh, cât mai scurt, uh, informații cât mai succinte, dar cât mai relevante. Bună ziua, stimată doamnă președinte, stimați membrii Parlamentului, este un privilegiu pentru mine în my capacity un privilegiu pentru mine să vă informez uh, ca președinte COZI despre acțiunile Comitetului Permanent în ce privește cooperarea în domeniul securității interne. În intervenția mea de astăzi aș vrea să vă ofer o prezentare generală a evoluțiilor celor mai importante și uh, rezultatelor operaționale concrete pe care COZI le-a avut din iulie 2017 până în decembrie 2018. Informații detaliate se află într-un raport care v-a fost transmis conform articolul 71 în cadrul președinților austriacă, estonă și bulgară, uh, COZI și-a întărit rolul de coordonare operațiunilor în statele membre în domeniul securității interne. De moment ce e un subiect foarte larg, COZI a acționat ca un fel de instituție de monitorizare, uh, de uh, consiliere și de deluarea deciziilor cu experți din toate țările membre și când este necesar, din agențiile relevante mm, pe care le-a menționat uh, doamna președinte. În această perioadă, COZI a lucrat pe o platformă multidisciplinară și multe agenții, cu, uh, creând cooperare și sinergii între actorii cheie, vă poliția de frontieră, poliție și a asistat în ce privește instruirea ofițerilor uh, din toate aceste servicii. Abordarea multidisciplinară interagenție a fost uh, principala concentrare a COZI în această perioadă de raportare. Astăzi, din acest raport, mă voi concentra asupra șase chestiuni cheie. Ciclul de politici europene pentru crima organizată și criminalitatea gravă, lupta împotriva contrabandei, cooperarea interagenție, în special contribuția vămilor la securitatea internă, antiterorismul, cibercriminalitatea și uh, legătura internă-externă în domeniul criminalității. În ce privește ciclul de politici europene, COZI are un rol esențial în a uh, direcționa acest ciclu. COZI evaluează uh, de aproape și uh, monitorizează ciclul de politici. De la crearea sa în 2010, acest ciclu de politici creează cadrul de cooperare în Uniunea Europeană pentru a aborda principalele amenințări criminale care afectează Uniunea Europeană. Una dintre trăsăturile cheie ale acestei politici este că integrează, e caracterul integrat și multidisciplinar, atât în ce privește utilizarea, cât și sublinierea contribuțiilor complementare și a, implicarea actorilor multiagenții ci integrarea diferitelor uh, instrumente și activități pentru a aborda prioritățile în domeniul criminalității. La Consiliul de Justiție și Afaceri Interne din uh, iunie Uh, ministrii au subliniat uh, caracterul interinstituțional și interdisciplinar al acestei politici și au spus că este o platformă pentru un mare număr de actori la nivel național și european care permite o abordare mai flexibilă, mai coordonată, coordonată între agenții și o reacție mai bună la diverse fenomene de criminalitate organizată. COZI a asistat la încheierea primului ciclu de politici cu rezultate excelente și la lansarea unui nou ciclu de politici pentru perioada 2018-2021. Ca să vă dau câteva exemple, uh, zilele acțiunii comune, care reprezintă un, indicat, un indicator clar al succesului politicii, ciclului de politici al Uniunii Europene sub uh, conducerea strategică COZI, pentru 2017 și 2018 a rezultat 1630 de cazuri și investigații uh, inițiate, 2270 de suspecți arestați, 343 de arme confiscate și 1528 de victime ale traficului de ființe umane au fost identificate. Asta subliniază succesul unei abordări multidisciplinare interagenție care se lupte cu criminalitatea organizată în Uniunea Europeană. Cozi s-a implicat în întărirea suplimentară a politicii europene prin noi eh, mecanism de raportare și în discutarea finanțării existente, întărind eh, eficienta, eficiența politicii europene și eh, crescând eficiența capacității de comunicare, lucruri esențiale în acest domeniu. Începește comunicarea și îmbunătățirea vizibilității ciclului de politici europene acesta s-a făcut și printr-un logo nou și dedicat și aceste lucruri sunt uh, integrate în termenii de referință ale uh, ciclului de politici europene. De asemenea, aș vrea să vă informez în legătură cu lupta împotriva uh, traficului de migranți. Și aici vorbim despre o abordare interagenție întărită atât la nivel european cât și la nivel național, optimizarea sinergiilor între instrumentele operaționale, maximizarea utilizării asetelor externe, activelor externe și a cooperării cu țărilor terțe. Toate aceste lucruri au fost principii uh, călăuzitoare pentru un set de măsuri cuprinzător în ce privește lupta cu uh, uh, contrabanda cu migranți, conform concluziilor abordate, adoptate de către Consiliu în 2018. S-a mers pe întărirea măsurilor deja existente din planul de acțiune european împotriva uh, traficului de migranți și includerea noilor activități, cum ar fi stabilirea unei, uh, unui task force uh, comun în legătură cu Europol sau creșterea capacității de, uh, de informare pe internet și a capacității de a monitoriza și pe comunicările online ale rețelelor de uh, traficanți. <coughs> Măsurile au fost adoptate de Consiliul pe 6 decembrie 2018. După cum probabil știți, e vorba de acel plan de acțiune 10 puncte. În al treilea rând, dintr-un punct de vedere multidisciplinar interagenție, COZI a cerut o abordare mai structurată pentru creșterea contribuției vămilor la securitatea internă pe baza unei dezbateri tematice uh, în cadrul președinției bulgare, în mai 2018, Consiliul a oferit un cadru pentru activități mult, uh, în acest domeniu, pe trei direcții, cooperare instituțională, operațională și schimb de informații și interoperabilitate. Pentru a dezvolta aceste tendințe, președinția austriacă a inițiat o serie de discuții tematice în cadrul autorităților vamale, COZI a salutat uh, raportul interim din noiembrie 2018 și a încurajat uh, activități suplimentare pe măsuri specifice. Aceste priorități au fost abordate și dezvoltate în cele 18 luni. Sinergiile și oportunitățile de coordonare între activitățile dezvoltate conform ciclului de politici UE 2018 și grupul de lucru numărul 9 în cooperarea în domeniul vămilor au fost, au fost subiecte care au fost explorate Cozi a salutat prima sesiune a directorilor general ai vămilor și șefilor poliției care a avut loc pe 26 decembrie 2018. Obiectivul a fost să creeze oportunități suplimentare de cooperare între cele două comunități. Începește aspecte cheie legate de aspectul cheie al antiterorismului, care rămâne un subiect cheie pe agenda noastră, în noiembrie 2017, COZI a aprobat valorile de amenințare ale Uniunii Europene în domeniul antiterorismului, încercând să optimizeze niște recomandări de politică specifice bazate pe rapoartele Europol și evaluările în COZI a făcut un follow-up la munca grupului la nivel înalt de experți privind radicalizarea, grup creat în 2017 de către Comisie, cu intenția de a accelera eforturile colective în schimbul de informații începește luptătorii uh, teroriști străini și indivizii radicalizați intern. Uh, intenția noastră este să creăm o politică și măsuri legale care să uh, facă fața amenințării teroriste. Preocupări în legătură cu mișcările teroriștilor străini și luptătorilor străini uh, a făcut ca să se creeze uh, uh, grupul de lucru SIS Sirene și grupul de lucru prin terorism care să identifice soluții practice și recomandări care au avut drept rezultat concluziile, concluzi, concluziile Consiliului începește întărirea cooperării în cadrul utilizării sistemului uh, Schengen de informații pentru a face față persoanelor implicate în activități teroriste la aspectul cheie numărul 5, în 2017, COZI a susținut cele patru priorități concrete pentru întărirea reacției uh, forțelor de ordine împotriva criminalității pe așa numitul dark web și reacția autorităților la atacurile cibernetice majore, reforma uh, datelor și îmbunătățirea capacității de a investiga și de a atribui uh, crimele, criminalitatea online autorilor ei. Această activitate s-a întins pe o perioadă de aproximativ 18 luni. A șasea zonă cheie și un comentariu final uh, pe care vreau să-l facem este legat de uh, legătura între securitatea internă și cea externă. Asta continuă să fie o concentra- un punct de concentrare pentru COZI. Uh, noi avem ședințe în fiecare semestru dator- dedicate acestui subiect și de asemenea avem celula pentru informații prin criminalitatea creată la Sofia, care a dus la progrese, începește cooperarea informativă între actorii CSDP și HGH. Uh, uh, s-a considerat că acest lucru e un pas înainte, s-a îmbunătățit uh, conștientizarea în legătură cu rolul, rolurile și responsabilitățile actorilor implicați. Căuze și PSC au urmărit de asemenea evoluțiile în cadrul pactului CSDP, relevant atât pentru actorii de securitate intern cât și extern. Acest, uh, această înțelegere, acest um, uh, pact uh, a menit să crească domeniul de aplicare al misiunilor civile apropiate în, aprobate în noiembrie 2018 de Consiliu, importanța susținerii din partea statelor membre pentru această inițiativă, inclusiv planurile naționale de implementare și implicarea unor actori Uh, cheia a fost uh, subliniată. În timpul uh, președinției estoniene, COZI a pregătit concluziile Consiliului ce privește întărirea cooperării de securitate internă UE-Ucraina, adoptate de Consiliu în decembrie 2017. Discuțiile au subliniat nevoia de a oferi susținere pentru autoritățile din domeniu, în special prin instrumente legate de CSDP. În iunie 2018, COZI a primit raportul conducătorilor grupului, relații, grupului UE-Ucraina, care a subliniat cinci zone cheie de susținere. Stabilirea competențelor, managementul de resurse umane, poliția la nivel comunitar, ordine publică și investigații penale. Cooperarea cu Balcanii de Vest, de asemenea, a fost un lucru foarte important în COZI în, următoarele, în ultimele 18 luni. Multe inițiative regionale sunt deja implementate. COZI a subliniat nevoia de a crește eforturile în regiune, de rolul agențiilor uh, din domeniul uh, justiției și afacerilor interne ar putea fi crescut exponențial. Un exemplu ar fi întărirea rețelelor de practicieni și acțiunile comune care ar putea să aibă un efect uh, enorm în uh, reducerea tensiunilor regionale creând uh, încredere și cooperare în regiune. eu, crearea de încredere și cooperare în regiune este un alt scop al ciclului de politici europene și o platformă solidă pe baza căreia cooperarea cu Balcanii de Vest ar putea fi întărită. Dragi membri, vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați dat ocazia să mă adresez comisiei noastră pe acest subiect și voi fi gata, vă voi sta la uh, uh, îndemână dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc pentru această prezentare. Aș vrea să încep eu cu unele comentarii sau întrebări legate de raportul nostru. În primul rând, vă mulțumesc pentru că sunteți aici și că ne-ați oferit toate aceste detalii în legătură cu activitatea noastră curentă. Prima întrebare este una foarte generală. Din experiența noastră ați putea să ne explicați, mai ales după, pentru că după atacurile teroriste din Uniunea Europeană există o, o schimbare a modului în care se cooperează pentru a crea poate mai multă încredere între țările europene, dar și între agențiile europene? s-a încercat o mai bună cooperare și un mai bun schimb de informații? Asta e o întrebare generală. De asemenea, aș vrea să știu, când ați menționat criminalitatea online, cibernetică, dacă asta dacă sunt echivalente, deci online crime și cybercrime, dacă este același lucru, și să dați niște exemple, pentru că uneori suntem pierduți în definiții, nu prea știm despre ce vorbim. Și poate un ultim comentariu din partea mea Aș vrea să... Ați menționat, cred, șase priorități pe care lucrați. Dacă follow-up-ul pe care l-ați menționat a decelat oarecare ierarhie, dacă există vreo prioritate mai importantă și care are mai nevoie de mai multe activități decât altele sau dacă toate sunt la același nivel de importanță. Asta Deocamdată aș putea să mai adaug și alte întrebări, dar mai întâi, dacă ați putea să răspundeți la aceste trei întrebări, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. În ce privește terorismul, probabil lucrul cel mai important este pachetul de interoperabilitate și, de asemenea, bazele de date care au fost introduse, cum ar fi PNR sau ETIAS, acestea vor schimba complet uh, datele problemei în ce privește agențiile de aplicare a legii. Uh, am văzut uh, la atacurile, ultimele atacuri că sunt oameni care, acești atacatori călătoresc prin mai multe țări, deci trebuie să existe cât mai multă comunicare, asta e din ce ce mai relevant. De aceea, toate președințiile au fost incluse în acest raport, dar și în timpul președinției române, uh, toate inițiativele au fost uh, menite să creeze punți între uh, actorii implicați și actorii relevanți, dincolo, sigur, de statele membre și de agențiile din domeniu. Mm, mai sunt și rețele de practicieni care lucrează, de exemplu, în cadrul grupului uh, pentru aplicarea legii și care au identificat mijloace și instrumente și metode de înțelegere a fenomenului uh, terorismului și să înțeleagă cum să lupte cu și să reacționeze și foarte multe lucruri s-au făcut, inclusiv cu fonduri uh, europene. Și asta a dus la o schimbare foarte importantă pentru agențiile acestea. Comunicarea foarte importantă, de exemplu, este motivul pentru care în timpul președinției române una dintre inițiativele noastre, care se numește informații uh, valoroase și pe baza care se poate acționa, au inclus o platformă pentru schimbul de informații, de cunoaștere de fapt, nu de informații, pentru că am văzut că sunt uh, insule de cunoaștere prezente, inclusiv începește combaterea terorismului. În Uniunea Europeană există aceste, această cunoaștere și unor trebuie să fim mai conștienți de ce facem și de ce face fiecare în parte, mai degrabă decât să începem totul de la zero și să încercăm să reinventăm roata, încercăm să fim mai conștienți de ce s-a mai făcut și unde și să putem continua pe baza unor inițiative deja existente. De aceea, această platformă este menită să aducă oamenii la oaltă și competențele lor deci dacă ai o persoană pasionată de uh, lupta împotriva terorismului într-o țară, poate uh, să facă legătura cu o altă țară, persoană în altă țară care are aceeași pasiune sau se pot conecta anumite inițiative. Aș vrea să-mi cresc, de exemplu, capacitățile de recunoaștere facială. Și atunci, de ce să încep de la zero tot timpul? Totdeauna când vorbim cu manageri ai poliției, de ce să ai o astfel de abordare. Poate că ai toate răspunsurile și uh, e mult mai simplu când ai uh, o legătură făcută cu alți oameni și înțelegi bine trecutul, înțelegi mai bine încotro mergi. Așadar, în ce privește terorismul, acestea sunt uh, cele mai noi tendințe și răspunsul pe care împreună statele membre și rețelele le pregătesc și probabil că asta ne arată ce se va întâmpla în viitor, iar începește criminalitatea online în comparație cu cibercriminalitatea. E și aici o mare dezbatere în statele membre și în agenții. Când am, uh, când am confruntat cu fenomenul cibercriminalității, am spus că este un lucru care poate nu afectează pe toată lumea, dar e un atac concentrat pe o, o companie, de, de exemplu, sau împotriva unei persoane. Haideți să creăm echipe mici dar care sunt foarte bune, care știu ce fac și care înțeleg fenomenul cibercriminalității. Și am văzut în ultimii 10 ani este că totul se mișcă foarte repede online. De exemplu, dacă aș vrea să-mi vând, dacă acum 10 ani vreau să-mi vând mașina, dădeam un anunț într-un ziar. Acum uh, dau un anunț online și probabil la fel și cu o mașină de spălat acum. Dar dacă sunt victima unei fraude, când încerc să-mi vând mașina online, de exemplu, asta nu e o cibercriminalitate, o ciberinfracțiune. Deci ce făceam în trecut și în mai facem, foloseam acești experți la nivel uh, înalt ca să investigheze și uh, delicte care, în care internetul e doar folosit. Și sigur, totul se mută online, afacerile se mută online, uh, Eh, sunt tot felul de aspecte legislative, aspecte legate de transparență, de, de guvernanță. Asta e tendința, eh, asta se întâmplă. De asemenea, trebuie să ne concentrăm forțele ca să abordăm eh, criminalitatea online și acest lucru, cum vedeți, este menționat și în acest raport. Deci, cibercriminalitatea va rămâne la crem de la crem a investigațiilor noastre, dar încă multe lucruri se întâmplă Uh, în mod obișnuit uh, legat de criminalitatea online. De aceea, doamna Debol, Bol, uh, directorul executiv al Europol, a cooperat foarte bine cu noi, mai ales în ce privește înțelegerea dualității criminalitate cibernetică, criminalitate online, dar și pentru a crea această platformă de împărtășire a cunoștințelor la nivel european, care va fi uh, găzduită de Europol. Asta va fi principalul laborator, acolo va fi principalul laborator. privește cele șase priorități, a trebuit să le listăm, dar uh, știți că lupta cu criminalitatea și chestiunea de securitate internă în general sunt o problemă complexă și sunt tot timpul legate una de cealaltă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru aceste uh, explicații. Puneam aceste întreb- această întrebare legată de ierarhia acestor șase priorități, pentru că prima dată ați uh, menționat lupta cu uh, traficul de migranți și după aceea ați vorbit și de antiterorism. Și mă gândeam că poate terorismul nu mai e un pericol atât de mare, încă e acolo, dar poate nu așa de mare, dar în mod clar ați subliniat și ați explicat că totul este legat. Totul are legătură cu tot, așadar nu știu, nu văd că ar mai fi alți colegi care să dorească să pună întrebări. All do understand that the work of COSI... Cred că înțelegem, că cu toții că munca COSI este foarte importantă. E vorba de această nouă platformă de partajare a informației, de a transmite informații pertinente privind activitățile diferitelor persoane. Mă îngrijorează un pic uh, acest uh, element de identificare facială. Nu e un uh, lucru pe care l-am decis deocamdată, dar cu care s-ar putea să ne trebuiască să ne obișnuim uh, pe viitor, uh, să vedem ce e posibil. Trebuie să avem așadar foarte mare grijă. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici și mult succes pe viitor. Încă o dată mulțumesc! Thank you. So, colleagues, after this point, the next... Dragi colegi, după acest punct, următorul pe ordinea noastră de zi este votul electronic. Acesta este prevăzut, din păcate, la 5 și un sfert așa că mă tem că trebuie să ne întrerupem ședința și sperăm că între timp să sosească și colegii noștri până la 5 și un sfert pentru votul referitor la acordul Danemarca-Eurojust. Profitați așadar de această ocazie pentru a bea o cafea sau mergeți afară, cred că strălucește soarele, nu îl văd de aici. Oricum ne vedem Uh, la 5 și un sfert.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

Yeah.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

Uh, so colleagues. Dragi colegi, dragi colegi, haideți să reluăm ședința. E vorba de un uh, vot, după care mergem la întâlnirea comună cu Comisia pentru Bugete. Am uh, norocul uh, de a da cele mai bune vești tot timpul. Trebuie să vă comunic rezultatul uh, întâlnirii de coordonat, a coordonatorilor de mai devreme. Ne-am întâlnit uh, astăzi și am decis să schimbăm uh, raportorul referitor la dosarul privind viza pentru Brexit. Decizia a fost să fie să asume acest dosar vicepreședinta doamna Salișev pentru întâlnirea care va avea loc mâine. Avem și punctul 5A, e vorba de votul Eurojust E punctul 5a. Acest vot a fost solicitat de grupul ALDE în conformitate cu articolul 205. Am să vă explic foarte repede înainte de a trece la vot. Decizia coordonatorilor a fost de a, accepta, de a aștepta uh, alocarea acestui uh, proiect de acord și amânarea alocării acestui dosar pentru următorul mandat. Înainte de a deschide votul, uh, raportării acestui dosar, vreau să vă să reamintesc că dacă sunteți pentru recomandarea coordonatorilor de a amâna votul și deci dacă sunteți pentru recomandarea coordonatorilor de a amâna votul și dacă atunci să apăsați un plus și dacă sunteți împotriva recomandării coordonatorilor, puteți uh, apăsa pe minus și, bineînțeles, vă puteți abține. Deschidem votul, toată lumea e gata, da? Toată lumea e pregătită? S-a deschis votul pentru... S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Toată lumea a votat? Bine. Deci, decizia coordonatorilor a fost respinsă cu 16 voturi uh, și 4, 16 voturi împotrivă, 4 pentru și nicio abține. Acum vom trece la o procedură accelerată doar în limba engleză. Eu sunt uh, raportorul. Vom începe pe 2 aprilie cu prezentarea proiectului de acord. Pe 8 aprilie vom vota la Libe. Dacă voi fi aici pe data de 8 aprilie, voi fi aici, după care vom vota în uh, a doua sesiune plenară din aprilie, dacă deputații vor fi aici. Dar eu cred că vom fi aici. Bine, am înțeles că majoritatea grupurilor colegi au semnalat că eu ar trebui să fiu raportor în capacitatea instituțională. Sunteți de acord? Vreau să verific. Toată lumea e de acord? Da, puteți pur și simplu să faceți uh, un semn cu capul. Și se prevede de asemenea includerea posibilă a unei prezentări a acestui proiect de acord mâine la Libe la ora 3. Toată lumea de acord? Bine, s-a încheiat această parte a ședinței și acum mergem în ASP 1G3 la întâlnirea cu Comisia de Bugete.